și vă rog să fiți disciplinați. Sala este arhiplină. Îl avem alături de noi pe domnul comisar Lewandowski, cel mai mediatizat dintre comisari. Iat, și subiectele pe care le vom discuta cu domnia asta sunt foarte importante. Iată de ce este atât de multă lume pre- prezentă. Mulțumesc domnului comisar pentru prezență. Trebuie să trecem în revistă cu domnia sa încheierea gestionării pentru anul 2012. Vă amintiți cu siguranță despre uh, modul în care s-a desfășurat acest proces și condițiile care ne-au uh, făcut să luăm uh, o decizie legată politic asupra bugetului 2013 și asupra încheierii plăților pentru anul 2012. Aceste, aceste plăți necesită un uh, buget rectificativ, uh, un ultim buget rectificativ pentru 2012 și domnul comisar Lewandowski ne va vorbi despre acest lucru. În același timp, trebuie să discutăm despre executarea bugetului pe 2013 Știm faptul că nivelul creditelor de plăți pe care l-a acceptat până la urmă Parlamentul European pentru bugetul 2013 este foarte scăzut, mai ales dat fiindcă este ultimul an de executare a unui cadru multianual, un ultim an care, așa cum știm, în mod normal, generează o cifră ridicată de absorpție a creditelor, fiindcă la finele perioadei uh, programele se desfășoară cu viteză superioară. 2014 este primul an al următorului cadru multianual și există o voință puternică din partea Parlamentului European, care este împărtășită de Consiliu, după părerea mea, de a putea începe un nou cadru multianual pe o temelie sănătoasă, fără să trebuiască să suportăm uh, în uh, următorul cadru financiar povara datoriilor, cheltuieli uh, neonorate, creanțe neonorate care să fie restanțe ale cadrului multianual anterior. Vom adresa întrebări comisarului Lewandowski în ceea ce privește evaluarea sa cu privire la concluziile Consiliului European și cu privire la modul în care uh, Comisia Europeană mm, analizează rolul său după concluziile Consiliului. O să dau acum cuvântul domnului comisar pentru a-și face prezentarea, mai apoi raportorilor și după aceea celor care s-au înregistrat la cuvânt încă din această dimineață. Domnule comisar, aveți cuvântul. Bună ziua, aș dori să vă mulțumesc pentru invitație și așa cum a anunțat domnul președinte la măsur, vă voi prezenta implementarea bugetului de anul trecut pe cifre, de asemenea și perspectivele pentru 2013, vești mai puțin optimiste. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, uh, uh, ne vom axa asupra bunei guvernanțe. Haideți să începem cu implementarea pentru 2012. Este vorba de bugetul gestionat de comisie. Uh, haideți să începem însă cu veștile bune a fost vorba de o implementare deplină. Se vede acest lucru uh, în ceea ce privește rezultatul înainte de uh, reportare și după reportare. Știți probabil că până în 2010 acest uh, rezultat neimplementat se cifra întotdeauna la peste un uh, miliard, 1,6 miliarde în 2010, de pildă. Iată că asistăm la o implementare completă a bugetului. Deci ceea ce figura pe liniile bugetare a fost implementat atât pentru plăți cât și pentru angajamente. Și mi s-a spus de către cei care sunt memoria vie a acestei instituții că nu ne-am apropiat niciodată atât de tare de 100%. E vorba de o implementare de 99, ceva la sută implementarea uh, detaliată vă va parveni undeva la finele lunii februarie. Iată deci veștile bune. Ceea ce nu ne surprinde neapărat la finele anului. Acum, în ceea ce privește problema plăților, este această chestiune dramatică pentru 2012. Am avut un uh, buget rectificativ uh, foarte mare la presiunea Parlamentului. Vreau să vă reamintesc că în 2011 propunerea de rectificare pentru bugetul 2011 s-a cifrat la 500 de milioane de euro. S-au acceptat însă 200 de milioane pentru bugetul rectificativ pentru 2012 vorbim de circa 6 miliarde care să ne permită să implementăm ce era nevoie să implementăm, cu excepția programelor vechi uh, din 2000-2006 care au fost uh, întrerupte, dar știți probabil povestea acestui compromis. Fiecare euro din bugetul rectificativ a fost cheltuit înainte de finele lui decembrie 2012. Iată, deci, uh, un aspect nou în ceea ce privește implementarea bugetară a unui buget anual dar au existat și prevederi noi în regulamentul financiar care se referă la așa numitele transferuri la finele anului, care ne permit să luăm uh, sume mici din uh, multe linii bugetare mici, peste 100, pentru a le uh, transfera altor linii bugetare, în principal coeziunea. Iată uh, de ce putem vorbi despre o implementare deplină fără să pierdem banii rămași pe alte linii bugetare. Iată, așa se cristalizează imaginea de ansamblu în ceea ce privește implementarea bugetului 2012. Iar acum un diaspozitiv uh, care nu e la fel de optimist, uh, poate doar o notă de optimist, dacă se poate spune așa, este vorba de evoluția anuală a ralurilor. Dar nu este vorba de uh, stocuri, ci de variația anuală. E vorba de viteza de creștere. Vedeți așadar că uh, viteza acestor raluri a crescut, a scăzut, în cer scuze, începând din 2009. Dar în contextul anului 2012 s-a redus uh, un uh, o sumă suplimentară de 12 miliarde datorită acestui buget rectificativ. Iată, deci, care a fost motivul acestei reduceri a ratei de creștere a ralurilor. Vorbim așadar de variațiile anuale și toată lumea știe că stocul acestei categorii crește, s-a redus viteza în mod substanțial. Precondiția pentru ca tendința să se mențină până în 2014 este următoarea. Pentru a avea așadar o rată mai redusă de creștere a ralurilor, trebuie să exploatăm marja pentru 2014. Este un mesaj clar. Iată deci următoarea pagină care se referă la politica de coeziune. Moștenirea din 2011 s-a uh, cifrat la 10,7 miliarde, la data respectivă deja o sumă neobișnuită. Uh, solicitările de plată uh, în cursul anului s-au cifrat la 50,6 miliarde, deci un plus de 14%. Și sigur că în bugetul votat am avut doar 14,7, dar am avut niște alocări uh, suplimentare prin bugetul rectificativ numărul 6. Deci plăți executate 45,1. Deci un, o creștere de 6% față de 2011. Așadar, implementarea pentru 2012 a inclus 9 miliarde în plus față de 2011, în principal datorită implementării politicii de coeziune, unde în 2012 uh, avem peste 6 miliarde față de 2011, dar rămân 16,2 miliarde de cereri de plată uh, neplătite, parțial datorită întreruperilor dar și datorită unui număr surprinzător de cereri de plată care au fost înregistrate în decembrie în principal. Aici uh, vedeți încă o explicație cu privire la ceea ce s-a întâmplat în 2012 adresa pe care am adresat-o de a nu veni cu astfel de solicitări de uh, plată a avut efect de a nu le adresa doar în luna decembrie. Deci, uh, avem 28% în, acest, în această lună decembrie în comparație cu circa 40% în decembrie anterior. Deci acest lucru permite o mai bună implementare a bugetului. Încercăm să repetăm același lucru și în acest an. În pofida faptului că 2012 nu a fost atât de dramatic în ceea ce privește aceste solicitări uh, de plată uh, ajuns în ultimul moment în decembrie, totuși uh, numărul este considerabil, deci va fi moștenirea pentru anul următor. Aici vedeți cum se prezintă implementarea pentru 2012 în raport cu bugetul votat pentru 2013. E clar că am implementat mai mult în 2012 decât am votat pentru acest an, deși ne așteptăm ca un vârf de cereri de plată uh, să apară aici, în 2013. Iată, deci, uh, principala problemă pentru 2013 avem o implementare împreună cu anul precedent care depășește cu 2,3 uh, miliarde bugetul votat pentru acest an. Uh, la titlul 5 vedeți că aici avem uh, alocări nedisociate, deci plățile egalează angajamentele. Este o poveste diferită aici. Uh, și am inclus deja Croația la cheltuielile administrative pentru 2014. Rezultatul. Rezultatul ne considerăm la nivelul Comisiei că problema de fapt este la nivelul fluxului de numerar pentru 2014. Ceea ce s-a întâmplat plat cu plățile directe necesită o suplimentare. În mod normal primim circa 30 de miliarde în cereri de plată care nu pot fi acoperite prin linia 1, 12 pentru ianuarie. Deci solicităm transferuri suplimentare pentru acest scop. Ce s-a întâmplat însă cu ce a rămas din 2012 este că nu vom putea clarifica problema atât de rapid cum am făcut-o anul trecut, când uh, lucrurile s-au clarificat undeva în luna aprilie. În acest an probabil că va fi o dată ulterioară datorită problemelor de cash flow. Însă sigur că acest lucru depinde foarte mult de evoluțiile din 2013 și, uh, evident, și în legătură cu uh, viitorul cadru financiar multianual. Riscul se reflectă în tabelul pe care vi-l prezentăm aici, deci această moștenire de 16,2 miliarde, uh, adoptat 45,2, deci ce rămâne după plățile rămase se cifrează la 28,9 însă ne încadrăm oarecum în limita cererilor de plate primite anul trecut și în conformitate cu o prognoză recentă din septembrie avem de a face cu circa 68 de miliarde de euro pentru 2013. Iată ce a rămas în bugetul votat după plătirea, achitarea moștenirii din 2012. Deci Ne, aș- ne așteptăm la următoarea prognoză actualizată uh, în luna mai. Deocamdată vorbim de cifrele din septembrie 2012. Singura soluție o reprezintă bugetul rectificativ. Apelez la dumneavoastră în a trata Croația ca chestiune separată. Vă amintiți Uh, discuțiile de anul trecut, uh, unde am avut o uh, situație rectificării bugetare pentru Italia, care de asemenea a fost tratată ca și chestiune diferită. E vorba de principii aici. Croația ține de tratatul de aderare și nu ar trebui să amestecăm lucrurile cu deficitul pentru 2013. Dar, în general, trebuie găsită o soluție pentru Croația înainte de finele lunii iunie, pentru că aderarea, data aderării este 1 iulie. Și apoi ajungem aici într-un domeniu care uh, ține și de politică, nu doar de economie. În declarațiile de anul trecut se vorbea uh, de un buget rectificativ mai mic pentru a clarifica cererile de plată întrerupte sau suspendate și soluționarea tuturor uh, cererilor de plată din 2006 încoace. Însă aș dori să prezint Consiliului și povestea reală pentru 2013. Anul trecut s-a prezentat un buget rectificativ în octombrie în baza cifrelor reale care vizează uh, cererile de plată neonorate încă. Mă tem însă că nu putem aștepta cu acest mesaj până în luna octombrie, mai ales dacă Parlamentul, și probabil că face parte din tactica dumneavoastră acest lucru, dorește să uh, facă această legătură între soluționarul 2013 cu discuția pe bugetul viitor. Nu vreau să provoc aici o săritură în lungime în locul unei sărituri triple în ceea ce privește această revenire sistematică cu bugete rectificative. Ar fi mai bine să avem un buget rectificativ mai mare, dar care nu va surprinde pe nimeni, dat fiind faptul că știm care este moștenirea din 2012. Da, există niște restanțe. Ne aflăm cu mult uh, sub uh, nevoile pentru 2013, deci este mai bine să clarificăm lucrurile din timp. Aici aș dori să știu uh, care este și părerea dumneavoastră, care sunt uh, sfaturile dumneavoastră în ceea ce privește provocările pentru 2013. Cum putem crea, asigura necesarul astfel încât să nu creăm o moștenire uh, neobișnuită pentru anul viitor pentru 2014. Trecând acum la cadrul financiar multianual. Ce s-a făcut? S-a adoptat așadar o cifră uh, care se situează mult sub propunerea noastră. Eu Cred însă că nu este vorba de finalul procedurii aici. Am ajuns la o cifră mai scăzută decât ne-am propus. Ideea este însă ca în final să se obțină aprobarea Parlamentului, iar ce rămâne de făcut este regulamentul pentru cadrul financiar multianual. Uh, există acordul interinstituțional, acordul cu privire la resursele proprii și, de asemenea, trebuie demarată și legislația sectorială. Întrebarea este cum anume se va desfășura lupta în ceea ce privește bugetele anuale. Este însă, sigur, alegerea Parlamentului. Aș dori însă să vă ofer două lucruri suplimentare pe lângă CFM și uh, acordul interinstituțional în ceea ce privește resursele proprii. Avem însă și această promisiune a simplificării și aici nu sunt neapărat uh, de acord cu Parlamentul. Trebuie să spunem acest lucru în mod clar Trebuie să venim cu oarecare simplificare și doamna Ingeborg uh, Gresle știe foarte bine acest lucru, că a lucrat cu noi în elaborarea noului regulament financiar. Ne-am dorit mai multă flexibilitate în implementare ca și condiție prealabilă pentru simplificare din punctul de vedere al beneficiarilor. Lucrurile trebuie discutate, doar, doar să spun că este una dintre dimensiunile cu, pe care le comportă provocările pentru 2013. Avem și comentariile Curții de Conturi, care ne spune că dacă complicăm lucrurile prea mult, acest lucru duce uh, la mai multe erori care apoi pot fi detectate, iar uh, Uniunea uh, este arătată cu degetul și uneori se spune chiar că e vorba de corupție. Nu, este vorba de erori erori formale, iar probabilitatea erorilor formale crește uh, odată cu complexitatea regulilor. Nu știu cine nu poate fi de acord cu mesajul meu, cine ar putea fi de acord cu mesajul meu, însă eu vreau să-l spun clar și răspicat. Și apoi, uh, un subiect pe care am comunicat până acum întotdeauna cu doamna Haug. Este vorba de agențiile descentralizate și necesitatea de a revizui uh, situațiile financiare. Promisiunea de simplificare și agențiile descentralizate reprezintă așadar o altă provocare pentru acest an. Următorul tabel îl cunoașteți foarte bine. Nu îl voi discuta, dar el se referă la acordul interguvernamental la care s-a ajuns pe bază de unanimitate. Știți că condițiile de pornire au fost foarte dificile și cunoașteți probabil și povestea maratonului în care s-a negociat. Rezultatul se situează cu mult sub ceea ce avem nevoie, deci nu ne putem permite să risipim nici un euro. Așa. Ce vreau însă să apăr prin intermediul uh, următorului diapozitiv se referă la necesitatea de modernizare. S-au făcut deja uh, pași de modernizare, dar a mai rămas ceva după aceste bătălii între guverne și anume faptul că titlul 1A a crescut și la acest lucru s-a referit și domnul Barroso luni. Mi-aduc aminte care a fost uh, uh, prognoza Comisiei Sure care solicita o extindere a titlului 1A și s-a ajuns la mai la o creștere după acordul interguvernamental. Același lucru îl putem spune și despre titlul 3. Costurile însă vin în seamna coeziunii și agriculturii și datorită acestor reduceri pe agricultură și pe uh, coeziune uh, s-a ajuns la multe discuții. E nevoie însă de mai multă vizibilitate pentru acest buget în ceea ce privește flexibilitatea Așa cum s-a spus în uh, declarația Comisiei, flexibilitatea este un element necesar. Dar este un domeniu unde trebuie să spun de pe acum că fără o gestiune flexibilă nu vom putea lucra în viitor. Ținând cont de volumul scăzut, nu ne putem permite să pierdem bani. Eu pot spune în numele celor care răspund de executarea bugetară pentru beneficiari că fără flexibilitate nu vom avea de-a face cu un buget uh, flexibil. Iată că am ajuns și la finele prezentării mele inițiale și vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aveți ceai și cafea, dacă doriți. Aveți cât doriți. Mulțumesc, domnule comisar. Vă dați seama că pășim acum într-o perioadă extrem de importantă. Până acum, niciodată nu s-a întâmplat ca cei patru președinți lideri ai, ale celor patru grupuri cele mai patru grupuri mari ale Parlamentului European să facă o declarație comună către presă a doua zi după Consiliul European, spunând un nu răspicat. Niciodată până acum Consiliul European nu a uh, avut ca măsură reducerea bugetului european pe perioada de șapte ani. CFM-urile există din 1987 și de atunci nu ne-am confruntat niciodată cu o situație în care, la nivelul plăților, plăților reale, a cheltuielilor reale, bugetul european să ajungă la 0,95% din PIB-ul Uniunii Europene. Până acum, nu s-a mai întâmplat niciodată ca Consiliul European să încalce, să încalce tratatul european tratatul de la Lisabona, în speță, care nu se aplica în 2005, dar care se aplică din decembrie 2009. Parlamentul a reamintit pe toate căile posibile. De pe 12 octombrie 2011, când au demarat negocierile, negocierile la GAERC și între delegația Parlamentului și uh, Consiliul pentru Afaceri Generale, tratatul de la Lisabona îi dă Parlamentului European competențe aproape de pline în uh, materie legislativă și sporește competențele în materie bugetară, în ceea ce privește bugetul anual. Iar în cele 48 de pagini ale concluziilor Consiliului se ignoră pur și simplu uh, tratatul de la Lisabona, se reia uh, ad literam conținutul uh, documentelor anterioare și și politici legislative care din 2014 vor fi eh, finanțate prin bugetul european, aici nu se ține cont de părerea Parlamentului, ceea ce este inacceptabil pentru noi. Trebuie să înțelegem și am spus acest lucru, domnul comisar știe foarte bine, dar dat fiindcă avem o ședință publică și că uh, Președinția Consiliului este reprezentată aici, avem foarte mulți jurnaliști în sală și suntem uh, difuzați în direct pe internet. Trebuie să înțelegem că între poziția luată de Consiliul European și poziția Parlamentului European există două puncte de conflict. Odată, unul politic, bugetar și politic, clasic să-i spunem, important, dar obișnuit, clasic, cu privire la cifre. Sumele uh, finanțărilor politicilor europene pentru următorii șapte ani și modul în care aceste sume vor fi repartizate la nivelul politicilor. Acesta este conflictul politic, dar este și un conflict instituțional. Consiliul European desfășoară o adevărată lovitură de stat juridică o lovitură de stat pașnică, să-i zicem, dar până la urmă tot lovitură de stat. Fiindcă se comportă ca înainte. Dar, între timp, a avut uh, loc o schimbare de drept primar european, un nou tratat, o schimbare juridică semnificativă. Iar conținutul concluziilor Consiliului reprezintă un abuz de putere din partea Consiliului față de Parlamentul European, atât uh, în ceea ce privește competențele legislative ale Parlamentului, fiindcă uh, dispoziții legislative sunt încălcate aici, și în ceea ce privește competențele bugetare ale Parlamentului, în momentul în care plafoanele care sunt anticipate aici de, pentru creditele de angajament și de plăți sunt atât de scăzute încât negocie, negocierea bugetului anual nu mai are niciun rost. Marja de manevră a Parlamentului European asupra bugetului anual va fi aproape redusă la zero. Iată cum stau lucrurile, iată care este situația. Ceea ce înseamnă că Parlamentul European, bineînțeles, este gata să negocieze, așa a fost întotdeauna, chiar și când exista voci care se opuneau răspicat în interiorul Parlamentului, dar uh, Uh, nu suntem uh, nu suntem gata să cedăm fără să obținem uh, unele concesii. Și nu suntem gata să să abandonăm competențele pe care ni le dă tratatul de la Lisabona din punct de vedere instituțional. Cu atât mai mult cu cât, și vă amintesc acest lucru, fiindcă unii uită, nu mă refer la domnul comisar aici, dar profit de acest prilej pentru a mă exprima în mod public. Trebuie să, ne, trebuie să ne dăm seama că din motive istorice, iar argumentul aici ar trebui să fie uh, re, reexaminat astăzi, în 2013, s-a hotărât în 1987 ca CFM-ul să, fie, să se întindă pe o durată de șapte ani. Și așa stau lucrurile. Iar acum, uh, ce negociem noi aici, este vorba despre uh, cadrul uh, bugetar uh, al Uniunii Europene pe perioada 2014-2020, iar mandatul nostru expiră peste un an. Mandatul Comisiei Europene expiră și el peste un an. Majoritatea comisarilor nu se vor mai întoarce. Statistic, majoritatea parlamentarilor eh, europeni va dispărea și ea. O mare parte dintre noi nu vom mai fi aici în, următorul mandat, nu se vor mai prezenta, de pildă. Mandatul președintelui eh, Consiliului European nu este, eh, nu este renoibil. Nu, e, nu mai este renoibil, deci nu vom mai avea același președinte la, al Consiliului European. Și uh, un nou președinte va aplica deciziile luate de domnul Van Rompuy. Dacă luăm exemplul perioadei anterioare, ne dăm seama că față de decembrie 2005, dintre cele 27 de guverne care discută acum um, la masa negocierilor, mai avem numai doi supraviețuitori politici. Premierul luxemburghez și uh, cancelarul Germaniei Angela Merkel. Uh, deci în șapte ani, dintre 27-28 de state membre, dacă ținem cont și de Croația, cât vor mai uh, la masa negocierilor, câte guverne vor mai fi aceleași? Una, două, unul, două sau trei? Deci, răspunderea politică și morală uh, este a noastră acum de a părăsi scena politică, lăsând moștenire un buget scăzut care nu permite finanțarea uh, politicilor europene. Asta ne dorim să facem? Iată întrebarea care se pune. Conflictul este uriaș, iar președintele Consiliului a cerut Parlamentului să-și asume răspunderea pe bună dreptate și, bineînțeles, Parlamentul va face acest lucru. Răspunderea noastră nu este egală cu a Consiliului și nici cu a Comisiei. Acestea fiind spuse și uh, dat fiind uh, cele spuse de uh, domnul comisar, fapt pentru care a fost felicitat prin aplauze, uh, care, reiau care este cronologia deciziilor ce trebuie luate, dacă am înțeles eu bine ceea ce s-a propus. În primul rând, este vorba despre cazul Croației, care trebuie tratat de o, de o parte, separat. Eu unul cred că este rezonabilă această solicitare. În al doilea rând, Înțeleg foarte bine, nu s-a vorbit uh, pe larg, dar înțeleg uh, implicit că în ceea ce privește soldul bugetului 2012, este vorba de acest buget rectificativ numărul 6, faimosul buget care trebuie să poate uh, să răspundă creditelor de plată Uh, în, în valoare de 2,6 miliarde de euro de la sfârșitul anului trecut. Ar trebui, deci, Consiliul și Parlamentul să, ca în următoarele săptămâni, în luna martie, probabil, să primim un proiect de buget rectificativ care să ne aducă această sumă, 2,6 miliarde, uh, această sumă, iar atunci uh, președintele Parlamentului european, în momentul în care se votează uh, în care, se, în care s-a votat uh, bugetul rectificativ, a fost uh, a, a menționat-o ca fiind acești bani noi, fresh money. Apoi, în ceea ce privește executarea bugetului pe 2013. Dacă am înțeles eu bine, domnule comisar, într-un an normal, pentru a putea ține cont de nevoile neprevăzute care apar pe cursul, în cursul unui an și care nu pot fi rezolvate prin transferuri sau prin uh, redistribuirea fondurilor. Toamna, în septembrie sau octombrie, în momentul în care înțelegem mai clar, cât se poate declar uh, cum se va executa bugetul uh, pe tot parcursul anului, uh, Comisia își prezintă bugetul, proiectul de buget rectificativ, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Da. Anul acesta, dumneavoastră ne, ne cereți asentimentul, uh, ne cereți acordul, acest lucru este foarte important pentru raportorii pentru CFM, Uh, deci, uh, dat fiind că acum negociem uh, CFM-ul, mm, poate ar fi bine ca bugetul rectificativ pentru cel mai important, fiindcă bineînțeles ar putea să mai existe unul la sfârșitul anului, ar, ar fi bine să, să devansăm data pentru a avea o cifră maximă și acum merg mai departe decât ce a spus domnul comisar, care trebuie să dea dovadă de prudență în ceea ce privește afirmațiile pe care le face, iar noi, ca deputați, putem să fim mai curajoși, din când în când, mai, mai imprudenți. Poate am putea să vedem dacă putem, poate am putea să obținem, dacă avem nevoie, cam neverosimil ca în uh, bugetul rectificativ 2013 să avem uh, o majorare a uh, creditelor de plăți care să ajungă la plafonul din 2013 și să-l depășească chiar. Obiectivul fiind, așa cum am spus mai devreme, acela de a ne asigura că vom putea să încheiem uh, perioada 2007-2013 cum trebuie Știind, bineînțeles, că nu vom fi um, epuizat uh, angajamentele restante la sfârșitul anului, dar uh, ci doar uh, sumele foarte ridicate, regula N plus 2 și N plus 3 ne obligă să, să transferăm sumele de la o perioadă la alta, dar noi vom fi pus lucrurile în ordine, iar acest bulgăre de zăpadă care se formează ar ar uh, fi scăzut în dimensiuni, n-ar mai fi fost uh, un munte de zăpadă, ci un mic uh, bulgăraș de zăpadă. Asta este, este întrebarea și aici cerem părerea uh, raportorilor, părerea grupului și uh, părerea uh, comisiei. Părerea noastră este portată pentru comisie. Astfel am putea avea un cuvânt de spus privind cadrul financiar multianual. Domnule comisar, Acum 8 zile am redactat o scrisoare către comisarul, președintele Comisiei, domnul Barroso, și către dumneavoastră, fiindcă avem nevoie, nevoie de uh, informații la același nivel ca cele primite de Consiliu. Ceea ce nu se întâmplă, am discutat acest lucru la comisia noastră și cei doi raportori cu privire la cheltuieli au insistat asupra acestui lucru și vor aduce din nou în discuție acest subiect cu siguranță în această după, după amiază. De ce? Fiindcă și noi am uh, urmărit uh, uh, re, relatările din, din țările noastre și presa a ținut cont de acest lucru, vreau să-i mulțumesc. Eu la mine în țară am asistat la prezentarea făcută de guvernul francez în fața Parlamentului Adunării Naționale și ne-a surprins faptul că uh, am observat că în multe țări guvernele se cred îndreptățite să spună foarte exact pentru unele politice europene care sunt sumele exacte pentru țările lor, sumele de care vor beneficia țările lor pentru marile politici pentru următorii șapte ani. Ei bine, eu citesc concluziile Consiliului, cele 48 de pagini, și acolo nu văd nimic din toate acestea, într-adevăr. Văd acolo tot felul de cadouașe personalizate, cadouri de Crăciun, fără nicio justificație, fără nicio justificare, mă scuzați, arbitrare, așa, care... Bine, nu, nu primesc uh, toate statele, nu primesc toate cele 27 de state, dar 25 și jumătate primesc. Bun, Înțelegem cam cum, cum s-a întâmplat acest lucru. Comisia noastră legislativă va uh, hotărâ care sunt criteriile care permit uh, alocarea de sume pentru anumite linii bugetare și așa mai departe. Bun, nu vorbim despre asta acum. Dar unele țări, se pare, spun la politica agricolă comună vom avea atât. Sunt sigur. Sunt sigur că nu vor scădea uh, sumele la suma noastră pe care o primim noi pentru PAC. Va, uh, dimin, va scădea pentru, toate, pentru toți ceilalți, dar nu pentru noi. Foarte interesant că se poate așa ceva. Nu se poate. Nu ne putem închipui că reprezentanții guvernului uh, pot să, să spună altceva decât adevărul. Ce cred ei că este adevărul, cel puțin. Deci nu pun sub semnul întrebării cinstea lor sau informațiile pe care le au sunt bine informați, dar așa, cu naivitate spun, acest fenomen, acest lipsă de, acest, acest, mă această precizie înseamnă, odată, pe lângă concluziile publice, există o anexă, un document, o anexă, un, un proces verba, verbal al dezbaterii, niște informații pe care guvernele le știu și noi nu le cunoaștem. Ceea ce nu se poate. Nu se poate ca autoritatea bugetară să aibă două ramuri, eh, Consiliul și Parlamentul ales de cetățeni, dar Parlamentul ales de cetățeni eh, nu are acces la unele informații confidențiale și trebuie să se ducă la Wikileaks ca să afle aceste informații, eh, nu la Comisia Europeană. Asta înseamnă? Eu, mai degrabă, cred următorul lucru. Criteriile de uh, repartizare a sumelor uh, care se regăsesc în aceste 48 de pagini, în ceea ce privește unele politici de da, mare anvergură, uh, dau unele rezultate. O, o țară pentru care o politică era prioritară primește un cadou și altă țară pentru care altă politică era importantă primește alt cadou și tot așa, așa mai departe. Dar, dar trebuie să știm două lucruri. În primul rând, aceste criterii țin la nivel juridic de uh, ramura legislativă, de competența legislativă, de comisia noastră legislativă care ar trebui să știe foarte, foarte clar de ce au fost alease, alese aceste criterii și care sunt rezultatele concrete defalcate pe țară. Apoi, trebuie să știm, trebuie să ni se dea o mână de ajutor, fie să ni se uh, dea informațiile disponibile sau să, să ne ajută să înțelegem cum uh, rezultatul, pentru fiecare țară, rezultatul la care a ajuns uh, Consiliul European de pe 8 februarie, cum se poate ca acest rezultat să permită deci să, să, să, ni se, să înțelegem cum în acest uh, nou sistem fiecare țară ce primește fiecare țară la nivelul politicilor care sunt contribuțiile la nivelul bugetului, resursele, deci aceste contribuții se bazează pe cadrul financiar uh, anterior. Noi știm foarte bine că doar la nivel național și bilateral s-a făcut uh, negocierea la, în sânul Consiliului European. Acolo nu este o negociere europeană au avut loc 27 de negocieri bilaterale. Și fiecare, uh, și în momentul în care fiecare șef de delegație a fost mulțumit, atunci uh, președintele Van Rompuy a, a hotărât că a obținut unanimitatea. Bun, asta este procedura interguvernamentală, poate că nu se poate uh, întâmpla altfel. Și, uh, și îl felicit pe domnul președinte Van Rompuy că a ajuns la unanimitate mare lucru. Dar dorim să fim informați cum trebuie, la același nivel precum Consiliul. Eu am redactat o scrisoare și domnului președinte Van Rompuy, care al în momentul în care s-a prezentat în fața Parlamentului European și am întâlnit cu domnia sa, mi-a spus că el nu are, nu dispune de aceste cifre. Că nu țin de competența sa. Mi-a spus asta cu umor, ne înțelegem foarte bine, și m-a trimis către Comisia Europeană. Dar, domnule comisar, Vreau să vă spun că noi nu vom putea să negociem, să deschidem dimensiunea bugetară a negocierilor dacă nu primim aceleași informații uh, și noi ca Parlament European precum Consiliul. Fiindcă nu este vorba de o negociere diplomatică care are uh, loc în secret cu protocoale secrete. Este vorba aici despre buget miezul democrației și mai, mai precis a democrației parlamentare. Încă un comentariu, dacă îmi permiteți. Acordul cu privire la cadrul financiar multianual în termeni juridici include două texte. Regulamentul CFM și acordul interinstituțional, care a fost menținut de tratatul de la Lisabona. Cu privire la CFM, știm care este procedura, unanimitate la Consiliu, după care aprobare la Parlamentul European cu majoritate. Acordul interinstituțional rămâne un acord bizar, fiindcă este înscris în tratat de acum înainte, dar este un fel de contract între cele trei instituții. În acordul interinstituțional, care reprezintă care prezintă manualul de folosire pentru aceste cifre din tabelul uh, CFM, Comisia are un cuvânt de spus și trebuie să își uh, pună iscăritura. Bismarck spunea când, uh, când jocul are cinci participanți, trebuie să fie între primii trei. Noi, în acordul interinstituțional, avem un joc cu trei participanți. Sper că Comisia va, consider, va considera că trebuie să fii unul dintre cei doi participanți și celălalt partener al Comisiei din acest joc cu trei participanți va fi mai degrabă Parlamentul decât Consiliul. Iată ce doream să vă spun. Da cuvântul raportorului, după care celorlalți membri care au solicitat cuvântul. Domnul Giovanni Lavia. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să îi mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa de astăzi în mijlocul nostru și pentru faptul că ne-a oferit uh, informații în legătură cu execuția bugetară 2012, numindu-ne și câteva cifre esențiale pentru bugetul 2013. Este clar, domnul comisar a și spus acest lucru, că în cursul anului 2013 va trebui să operăm o serie de corecții. Unele sunt de natură tehnică, de pildă cele uh, care sunt legate de aderarea Croației și sunt de aceeași părere cu dumneavoastră că acest aspect trebuie tratat separat de toate celelalte capitole, pentru că este o chestiune de natură politică specifică, e vorba de extinderea Uniunii Europene și sigur că necesită un tratament special. Și după aceea, și asta reiese și din datele pe care ni le-a prezentat domnul comisar, Creditele de plată pentru anul 2013 poate că este primul subiect în legătură cu care trebuie să discutăm pentru a Um, evita ca la un moment dat noul cadru financiar multianual să pornească la drum cu o ghiulea legată de picior. Deci, uh, noi am spus în repetate rânduri că în execuția bugetară vor exista dificultăți pentru că lipsesc bani. Și astăzi ne spune domnul comisar când este vorba despre cash flow pentru gestionarea bugetară pentru anul 2013 că aceste fluxuri de capital sunt problematice în prima jumătate a anului și probabil că în cea de-a doua jumătate a anului problemele vor deveni și mai mari. Mai ales pentru că Ehm, în ce privește politica de coeziune, trebuie să facem o comparație cu ceea ce am primit în anul 2012 50,6 miliarde și ceea ce este disponibil, 28,9 miliarde. Deci este un decalaj, o gaură destul de mare, un gol în eh, față de ceea ce ne trebuie. Și ca atare trebuie să elaborăm o strategie pentru a încerca să diminuăm efectele negative ale acestei situații, ale acestui impas. Există o explicație la uh, cel mai înalt nivel, care nu a fost atacat în Parlament, Președintele Schulz a vorbit despre bani noi ă, din ă, sumele care nu au fost cheltuite anul trecut, banii către sfârșitul anului, ă, suma a fost diminuată puțin, este vorba de 2,6 miliarde de euro. Ei bine, probabil că Așa o să arate lucrurile. După aceea mai există și probleme legate de creditele de plată care sunt insuficiente. Eu uh, nu cred că ar trebui să așteptăm sfârșitul anului pentru o rectificare bugetară. Noi știm de pe acum și Consiliul știe foarte bine că vom avea nevoie de credite de uh, plată suplimentare pentru a putea să facem față angajamentelor pe care le-am încheiat. Deci ă, vor trebui ca în cursul anului să fie efectuate plăți. Și eu cred că ă, acest ă, buget nu va trebui să se limiteze la aceste solicitări pendinte, nu știm dacă nu ar trebui ca sumele pe care trebuie să le prevedem să fie mai mari de pe acum, astfel încât plățile până la sfârșitul anului să poată fi efectuate și execuția bugetară să fie facilitată, să nu ajungem la finele anului într-o situație deosebit de dificilă și să trebuiască să găsim o rezolvare pentru un munte de datorii pentru că uh, foarte multe din statele membre au și ele probleme bugetare. Eu cred că acest Parlament, împreună cu Comisia, trebuie să analizeze posibilitatea de a începe mai devreme să se preocupe de aceste aspecte, să nu așteptăm să ajungem în luna octombrie pentru a căuta rezolvări. În uh, contextul acestor constrângeri uh, de timp, trebuie să desfășurăm și alte uh, discuții în legătură cu alte subiecte. Um, pentru că una este cadrul financiar multianual și um, iarăși altceva execuția bugetară. Dar lucrurile sunt uh, totuși și legate între ele. Ceea ce nu vom reuși să facem în anul 2013 probabil că se va transfera ca problemă pentru anii următori. Mulțumesc foarte mult! Și eu vreau să mulțumesc domnul Calfin, spune comisarului uh, Lewandowski, pentru informarea pe care ne-a furnizat-o și aș dori de asemenea să Mă asociez uh, problemelor pus, uh, invocate de Giovanni Lavia pentru anul în curs și pentru anul următor. Uh, pentru că există câteva tendințe îngrijorătoare. Dacă am uh, analizat corect cifrele prezentate de domnul comisar Lewandowski, chiar dacă vom uh, folosi uh, marjele pentru acest an, vor exista plăți care trebuie să fie efectuate care sunt ca sumă mai mari decât anul trecut. Deci va fi vorba de 22 sau 23 de miliarde la finele acestui an plăți suplimentare. Probabil Consiliul nu va fi de acord cu aceasta. Atunci vom ajunge până la urmă la 23 de uh, miliarde. Uh, deci dublu față de uh, ceea ce a trebuit să acoperim anul trecut. Și aceasta este o tendință foarte îngrijorătoare. Uh, domnul comisar, ne-a întrebat cum vedem noi uh, această problemă a plăților. Eu cred că statele membre trebuie să își respecte angajamentele, pentru că nu uh, văd altă soluție. Dacă vă puteți imagina o altă uh, ieșire din impas, uh, ar fi foarte bine. Probabil că premiul Nobel pentru economie vă va fi atribuit dumneavoastră, dar dacă nu efectuăm aceste plăți, atunci uh, totul se reflectă și repercutează înapoi asupra statelor membre. Dacă Comisia Europeană nu va uh, efectua plățile, atunci asta va fi în defavoarea bugetelor naționale, pentru că bugetele naționale trebuie să acopere datoriile către contractori. Deci, uh, în felul acesta, statele membre vor fi penalizate de către Comisie Uh, pentru că există un excedent de deficit. Este o situație paradoxală uh, pentru uh, cel puțin așa se prezintă. Este o problemă imensă. Una dintre soluțiile posibile ar fi sugerată de noi, chiar dacă nu este o soluție a Parlamentului, este o propunere a Comisiei pentru Bugete. Să nu ținem seama de contribuțiile uh, pentru uh, bugetul european ca fiind cheltuieli. Pentru că în felul acesta nu penalizăm statele membre, pentru că uh, există plăți neefectuate de către instituțiile europene. Știu că această propunere va fi foarte criticată, dar în felul acesta măcar nu penalizăm statele membre pentru că nu efectuează plățile. Pe de altă parte, cred că este nevoie de o rezolvare structurală, pentru că aceasta este o problemă structurală, nu ține de fluxul de capital în uh, anul în curs, ci se datorează faptului că statele membre bugetează ca fiind o contribuție nivelul de plată pentru bugetul comunitar și uh, nu țin seama de plafoanele plăților. Rezultatul este că acum avem nevoie de fonduri suplimentare pentru a achita facturile. Dar nu există un buget adițional, cum uh, mulți ar interpreta în Uniunea Europeană. Este vorba despre cheltuieli în cadrul unor acorduri care au existat cu statele membre. Dar problema este că există o abordare greșită vis-a-vis de aceste plăți din bugetul european. Și eu cred că statele membre ar trebui să înțeleagă acest lucru. Este deci o problemă structurală singura cale de a rezolva această problemă structurală este uh, să um, încercăm să înlăturăm răul de la rădăcină. Deci, în ce privește ultima uh, sugestie făcută de dumneavoastră pentru anul trecut, cele trei instrumente menționate Eh, legate de eh, sumele necheltuite de eh, RAL. Eu cred că nu facem decât să transferăm până la urmă problema pentru anii viitori, fie că este N plus 2, N plus 3. Trebuie să a, să nu greșim uh, prin distribuirea acestor fonduri, mai ales că bugetul european pentru perioada următoare va fi mai limitat. Eu cred că Trebuie să găsim o soluție structurală. În momentul în care există un angajament, atunci plata uh, va trebui să fie ca problemă tehnică mai mic decât angajamentul, dar oricum trebuie să fie uh, bugetat în uh, cadrul contribuțiilor statelor membre și banii cheltuiți exact pe obiectivele convenite. Pentru că dacă includem acești bani în sursele active, știți ce se întâmplă? noi uh, pentru acești bani avem uh, procedura de consultare și uh, s-ar putea întâmpla ca, mă rog, în cadrul acestei proceduri parlamentele naționale până la urmă să fie notificate în legătură cu problema existentă. Eu cred că nu trebuie să amânăm rezolvarea pentru că amânarea nu face decât să dubleze până la urmă plățile excedentare. Dacă acest lucru s-a întâmplat de anul trecut până anul acesta, vă dați seama cum vor evolua lucrurile. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Uh, doamna Sabal, vicepreședintă, din partea grupului Eschiden. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce doresc eu să spun uh, merge în aceeași direcție cu spusele lui Ivailo și a lui Giovanni, pentru că cifrele care se află în fața noastră confirmă ceea ce era previzibil pentru finele acestui an deci, uh, Comisia nu a reușit uh, să progreseze, avem o problemă cu aceste cifre și eu am făcut niște calcule. Nu știu dacă am ajuns exact la aceleași cifre ca și dumneavoastră, dar și eu ajung la o marjă de aproximativ 11 miliarde la plăți și constat că suma este insuficientă. Avem deja, deja un deficit de 16 miliarde uh, preluat de anul trecut și, în plus, creditele de plată se află sub propunerea făcută de comisie eh, cu cinci miliarde mai puțin. Deci acești cinci miliarde plus 16 miliarde înseamnă un deficit de 21 de miliarde minus cei 11 miliarde care sunt marja noastră de mișcare, dar eh, tot ajungem la o problemă. Și singura posibilitate de a rezolva această problemă este ca uh, limitele superioare din CFM să uh, fie deplasate în sus, altfel vom avea și anul viitor aceeași problemă ca acum pentru că nici anul, în anul precedent nu au fost rezolvate probleme. Deci pot 100% să susțin ceea ce a spus Ivailo. Este nevoie de o soluție realistă, structurală. Dar în ce privește posibilitatea de soluționare, ehm, eu am ușor o altă opinie față de el. În ce privește flexibilitatea, eu cred că problema legată de creditele de plată nu ehm, nu decurge din flexibilitate. Dacă în uh, anii 2010, 2011, 2012 Consiliul ar fi prevăzut cifrele uh, conform propunerilor Comisiei și Comisia ar fi avut, a avut dreptate, atunci nu ne-am fi aflat acum în acest impas. Iar în ce privește această flexibilitate, chiar dacă ea se va aplica, nu este decât un instrument pentru a încerca să găsim soluții, dar Consiliul s-ar putea să nu fie de, de acord cu plățile și dacă nu vrea Consiliul, atunci degeaba avem un instrument de flexibilitate pe care nu-l putem folosi. Iar în ce privește propunerile Parlamentului uh, și propunerile Comisiei, prin uh, ceea ce ne propune Consiliul, uh, ne îndepărtăm foarte mult de obiective. Astăzi a spus Catherine Trautmann în intervenția sa un lucru foarte important. Nu ne putem baza doar pe flexibilitate și pe valorificare la jumătate de perioadă. Trebuie să ne concentrăm, în primul rând, pe cifrele pe care Consiliul ni le pune la dispoziție. Iar domnul președinte al uh, Comisiei la măsură a spus pe bună dreptate că pentru prima dată, în clipa de față, Consiliul uh, ne propune o reducere cu peste 30 de miliarde. Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva, că este chiar vorba despre o reducere substanțială. Eu cred că noi trebuie să ne luptăm în continuare pentru cifrele propuse de noi. Știm că există probleme la nivelul Consiliului atunci când există această bătălie pentru cifre, dar nu este răspunderea noastră. Iar în ce privete uh, raportul SURE de doi ani, uh, noi solicităm ca bugetul Uniunii Europene să uh, crească, nu să fie redus. Sigur, acum trebuie să cerem o mai mare flexibilitate, dar nu pentru a găsi soluții pentru reducerile propuse de către Consiliu. Nu aici ne poate ajuta flexibilitatea. Flexibilitatea ne poate ajuta atunci când există probleme de finanțare în cadrul eh, proiectului ITER, de pildă, pentru că aici eh, au crescut costurile sau eh, planul de redresare economică. Dar acestea au fost lucruri imprevizibile. Ehm, nu erau legate de ceea ce am putut noi să includem într-un cadru financiar multianual. Noi astăzi încă nu ne putem pronunța cum vor sta lucrurile peste 2 ani, peste 5 ani. De aceea este logic și uh, just uh, să putem uh, să, să evaluăm lucrurile din nou cu un nou parlament, o nouă comisie, cu noi guverne. Alți prim-ministri care nu au participat la actualele negocieri privind CFM-ul. Deci, în, nu trebuie să uh, pierdem din vedere orizontul. Oricât de important ar fi flexibilitatea, cred că ar trebui să revenim la cifrele produse în CFM. Pentru că ceea ce ni se furnizează acum este 90% din ceea ce am cerut. Mulțumesc din partea verzilor, domnul Alfonsi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, au fost multe elemente interesante în expunerea Comisiei în ce privește uh, bugetul pentru 2012 și în același timp uh, CFM-ul sunt lucruri uh, legate între ele, mai ales în ce privește starea de spirit și Există în clipa de față o evoluție, o orientare politică la nivelul Consiliului. Este ca un fel de înghețare a spiritului european. Președintele Lamassoure a spus că este o premieră istorică pentru că um, în cadrul CFM-ului se ajunge la uh, o situație de recesiune față de CFM-ul precedent. Este o chestiune care ne preocupă și cred că vis-a-vis de această situație Parlamentul European ar avea obligația să uh, găsească o soluție politică, nu doar soluții tehnice de negociere. Pentru că dacă analizăm tratatul, Parlamentul este până la urmă și gardianul spiritului european, gardianul filozofiei și dinamicii europene. Deci există acum uh, un imperativ politic la trei uh, niveluri. Noi nu putem să ne asumăm un rol de pasivitate. În ce privește flexibilitatea, Știm cum s-a încheiat bugetul pentru anul 2012, știm ce se anunță pentru anul 2013, decalajul între creditele de plată și creditele de angajament, problemele eh, existente în CFM. Deci eh, noi eh, nu putem să ne urcăm într-o mașină care este fără motor. Deci și trebuie să evident să insistăm și pentru revizuirea la uh, jumătate de termen, să vedem care este marja de manevră, care sunt posibilitățile care ne rămân. Uh, pentru că altfel um, nu vom face decât să, ne, uh, să intrăm într-un tunel multianual din care nu știm cum vom ieși. Deci uh, nu ne putem mulțumi cu o situație uh, de pasivitate. Trebuie să fim un parlament combativ și cred că într-o relație de forță uh, trebuie să ne asumăm puterile pe care tratatul de la Lisabona ni le acordă, inclusiv vizavi de CFM. Este singura modalitate pentru a relansa proiectul european, pentru a ieși din această situație foarte negativă pentru că peste 40 de uh, pagini um, să le digerăm fără posibilitatea de a ne pronunța. Deci nu cred că uh, uh, trebuie să rămânem fixiși pe poziția pe care domnul Van Rompuy l-a creat. Eu cred că Parlamentul trebuie să ridice tonul într-o manieră cât mai uh, categorică, luând o decizie, iar decizia este să respingem această propunere de CFM. Uh, Mulțumesc, deci aceasta este poziția verzilor. Ian Mulder. Thank you, uh, Chairman. I also... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și domnului comisar pentru explicațiile clare care ni le-a furnizat. Nu știu dacă este de acord cu analiza mea, dar eu cred că suntem într-o situație foarte ciudată. Comisia forțează statele membre să aibă un buget echilibrat, mai întâi cu cele 3% și uh, apoi cu o echilibrare și uh, pe de altă parte, uh, statele membre fac uh, contrariu cu bugetul european ne confruntăm cu constrângeri bugetare fără precedent. Uh, Parlamentul a spus că acest lucru nu corespunde tratatului. Este Comisia de acord cu această analiză, cum că avem de face cu o încălcare a tratatului, suntem într-o uh, astfel de situație permițând uh, astfel bugetul european să prezinte un deficit, în timp ce tratatul spune că nu este voie. Apoi, această promisiune de fonduri noi. Este oare Comisia optimistă că Consiliul își va onora angajamentul pe care ne l-a dat în plenară? Noi ne-am bazat pe lucrul ăsta, dar în experiența mea cu Consiliul, acesta nu-și onorează întotdeauna promisiunile. Cum vedeți dumneavoastră, domnule comisar, aceste lucruri și cât sunteți de optimist una dintre rețetele pe care le-ați furnizat pentru rezolvarea problemei, pentru a nu ne confrunta cu o criză a plăților, se referă la această flexibilitate. Aici uh, poate pot fi de acord, dar așa cum spunea deja și domnul Calfin, una dintre soluții ar putea fi extinderea acestei reguli N plus 2 la regula N plus 3 pentru toate statele membre. Uh, Altfel, nu facem uh, decât să venim cu o amânare a problemei. Trecerea de la N plus 2 la N plus 3 sporește dimensiunea angajamentelor restante, dar îi schimbă forma. nu e așa? Este vorba doar de un fel de machiaj. Salvador Gariga. Sí, presidente, las operaciones estéticas cambian mucho la Mulțumesc, domnule președinte. Dacă acum am trece de la N plus 2 la N plus 3, nu știu cum să calific așa ceva. Unii dintre noi au o părere foarte clară, dar eu aș dori să cunosc cifrele din partea Comisiei, pentru că altfel nici măcar nu aș putea evalua o astfel de modificare de a trece de la N plus 2 la N plus 3. În fiecare perioadă legislativă, Parlamentul elaborează o, niște perspective financiare proprii. Și cred că ne revine datoria de a încheia acest uh, mandat cu un acord financiar cât mai bun, ținând cont de context. Și Parlamentul care va fi ales în 2014 va trebui să se ridice la nivelul răspunderii care îi revine. Acum nouă ne revine această răspundere. Cele 27 de state membre au reușit să ajungă la un acord, acord care nu este mulțumitor în ceea ce privește finanțarea, dacă comparăm acest lucru cu prognozele Parlamentului, dar, repet, asta este realitatea. Și concluzia la care a ajuns o instituție europeană, care este cel puțin la fel de legitimă ca și a noastră. Vă spuneam deja de azi dimineață, avem două posibilități. Fie trimitem înapoi această decizie financiară la Consiliul sau ne angrenăm în negocieri și aceste negocieri ar putea viza cifre, s-ar putea redeschide acest acord, dar uh, cred că s-ar putea ajunge la un acord interinstituțional care, în opinia mea, ar fi calea ce mai rezonabilă. Dacă nu pot fi ridicate uh, Asta dacă dorim să ridicăm plafoanele și să putem modifica ceva în ceea ce privește plățile. S-a vorbit și despre mai multă flexibilitate. Cred că noi în Parlament întotdeauna am apărat această flexibilitate și domnul președinte Barroso a și spus cu ocazia conferinței președinților de luni că această extindere a flexibilității doar vine în întâmpinarea solicitărilor noastre nu cum s-a făcut prin intermediul Comisiei Sure. De atunci s-au întâmplat multe de când uh, Comisia Sure și-a înaintat raportul în plen în iunie 2011, dar printre altele recomandările au vizat și mai multă flexibilitate în buget, ținând cont de marjele pe care le avem în ceea ce privește plățile. Și de asemenea, noi am solicitat și mai multă flexibilitate în ceea ce privește uh, diferitele rubrici. Cred că aici trebuie să revenim cu aceeași solicitare. Dar și flexibilitatea în sine este importantă, indiferent de volumele care se ascund în spatele ei, indiferent de ce se hotărăște în ceea ce privește diferitele rubrici. Eu cred că dacă aceste rubrici de cheltuieli vor scădea, uh, flexibilitatea devine și mai importantă este un lucru de care va trebui să ținem cont uh, și în uh, negocierile care urmează. Domnule comisar Lewandowski, aș dori să vă mulțumesc pentru explicații, pentru că în parte ați preluat și recomandările Comisiei Bugetare recomandări pe care le-am adoptat uh, deja în 2010, după eșecul negocierilor de atunci. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, noiembrie 2011 și s-a spus că se dorește o procedură și respectiv salvarea acestei proceduri prin amânarea unei hotărâri pe cifre. Acum lucrurile s-au îmbunătățit oarecum în comparație cu noiembrie 2011. Cifrele pe care ni le-ați prezentat acum, aici v-ați dorit un feedback din partea noastră a partidelor politice. Vroiați să uh, știți ce intenții avem în ceea ce privește bugetul rectificativ. Aici însă pot să mă asociez celor spuse de Giovanni Lavia. Noi ar trebui să excludem de aici bugetul rectificativ uh, care vizează Croația, pentru că Croația nu are nicio legătură cu problemele noastre uh, bugetare. Și apoi va trebui să vedem ce se include în bugetul rectificativ și când anume. S-a vorbit de o sumă de 2,6 miliarde de euro, este vorba de plățile întrerupte, o propunere sau o sumă mai mare. Pentru mine, ca deputat este important ca să facem aceste lucruri undeva în perioada martie-mai. De ce? Pentru că astfel vom putea testa bunăvoința Consiliului de a ajunge la un acord cu Parlamentul. Dacă nu își vor respecta propriile angajamente, atunci uh, în joc este credibilitatea Consiliului până la urmă. Aș fi vrut uh, să știu dacă puteți prezenta o, un, o astfel de solicitare de buget rectificativ în această perioadă. Uh, cu cât suma va fi mai mare, cu atât uh, situația va fi mai bună și în ceea ce privește credibilitatea și planificarea financiară pentru statele membre, care iarăși nu doresc să aștepte până în octombrie pentru aceste plăți restante, care până atunci s-ar cumula și mai mult. De aceea vă sugerez să includeți în bugetul rectificativ pe care îl veți prezenta undeva în martie sau în mai o sumă mai mare decât cei 2,6 miliarde. Utah Hawk are cuvântul acum. Mulțumesc! Avem întotdeauna tendința să ne raportăm și la cele spuse de ceilalți colegi. Mă voi rezuma însă la trei puncte la tabelul care s-a prezentat apoi de agențiile descentralizate și, în al treilea rând, bugetul pentru 2012. În ceea ce privește acest tabel la care a făcut trimitere domnul comisar, induce în eroare. Noi, în Comisia Sure, nu am făcut niciodată un tabel defalcat pe categorii, ci am formulat o serie de aliniate în care am precizat ce dorim. Și nu a fost niciodată vorba de o creștere de minim 5% deasupra plafonului din 2013 și o repartizare egală pe toate categoriile. Din potrivă, am explicat foarte clar că atât în ceea ce privește politica regională, dar și politica agricolă, vrem să fie înghețate la suma actualului CFM, ceea ce nu înseamnă că cele 5% uh, suplimentare ar fi trebuit să meargă pe celelalte categorii, competitivitate, cetățenie. Aici era clar pentru noi că vrem să colocăm mai mulți bani și categoria 4, toate obligațiile pe care ni le-am asumat în decursul unui deceniu vis-a-vis -vis de țările mai puțin dezvoltate pentru a putea respecta aceste obligații asumate. Știu că cineva de la secretariat a uh, întocmit acest tabel, dar sunt convinsă că el poate fi ameliorat pentru ca cerințele noastre să rezulte clar. În al doilea rând, agențiile descentralizate. E corect uh, ce figurează pe acest diapozitiv. Sigur că va trebui să așteptăm să vedem care va fi compromisul și cum anume acest lucru se va repartiza pe diferitele categorii. Și sigur, ulterior va trebui renoit și acordul interinstituțional. Și eu consider că ar trebui să avem din nou ceva uh, similar actualului aliniat 47, însă obiectivul nu trebuie să fie doar acela de a conforma cheltuielile agențiilor în limita plafonului stabilit în CFM ci și sarcinile acestor agenții descentralizate trebuie să fie în conformitate cu bugetul care li se alocă. Știm că Parlamentul adoptă bugetul în baza propunerii Comisiei. Legiuitorul însă își îndeplinește obligațiile și drepturile și vine și stipulează un număr mai mare de sarcini. În opinia mea, după astfel de proceduri legislative, ar trebui adaptat și cadrul financiar, ceea ce nu se întâmplă și noi ne confruntăm cu probleme apoi în procedura bugetară anuală. De aceea doresc să avem în vedere și acest lucru. Uh, ca cheltuielile agențiilor să corespundă sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească. Acum, bugetul 2012. Anul trecut spuneam deja că consider că este o încălcare a legislației și a dreptului. Și m-am întrebat cum anume putem să facem presiune asupra Consiliului, asupra diferitelor guverne, pentru că acestea să înțeleagă că se comportă greșit Și am încercat apoi să aflu cine sunt beneficiarii subvențiilor. Și situația prezentată de Ivalio Calfin este reală în sensul că uh, bugetele statelor membre trebuie să intervină pentru facturile neplătite la Comisiei. Am constatat că în Germania nu e cazul nici bugetul federal și nici bugetele landurilor, acolo unde sunt gestionate mijloacele din fondurile de, regionale și de dezvoltare, nu au nicio legătură. Pentru că beneficiarii proiectelor se adresează diferiților finanțatori. În fiecare land din Germania există o bancă prin care se derulează aceste programe de promovare. Și pe 18 februarie am găsit pentru prima dată un beneficiar care spune Vom da faliment dacă nu primim banii. Dar este vorba de Stoaman Herz und Launbruch. Spune că nu pot întrerupe proiectul acum, iar Banca de Investiții spune nu se poate, ne pare rău, nu putem obține fondurile. Și alt exemplu, tot un proiect din fondul social, e vorba de un proiect pe trei ani de 980 de mii, la care se mai adaugă 29 de mii cheltuieli lunare și instituția federală care gestionează doar aceste fonduri spune că nu poate interveni. Și acești beneficiari mă întreabă acum când uh, putem conta pe distribuirea acestor fonduri. Am să încerc să mă mai informez să mai contactez beneficiari care sunt într-o astfel de situație de a avea facturi neplătite și poate voi uh, încerca să îi conving să facă presiune asupra guvernului, dar aș dori totuși să mă asociez întrebării lui Salvator când ne veți prezenta bugetul rectificativ și despre ce sumă va fi vorba. Pentru în suma de 2,9 oricum e, nu intră în discuție și dacă încercăm din nou să negociem bucățică cu bucățică, spuneați, domnule comisar, că nu vreți să aplicați uh, tactica în pași mărunți, în felii. Atunci trebuie să abordăm uh, întreaga bucată de salam Poate că nu e vorba de salam aici, ci doar de pâine uscată. Dar va trebui să convingem Consiliul să își respecte promisiunile. Avem semnăturile președintelui Consiliului și a președintului nostru. În martie poate că ar fi bine să ne parvină acest proiect de buget rectificativ pentru a-l putea adopta în mai pentru ca toate facturile care au fost primite să poată fi achitate. Ah, eh, Bun. Eh, după salamul și pâinea uscată a iutei, trecem acum la codul eh, lui Fernando. Mulțumesc, domnule președinte. Defi- deficitul bugetar este ceva inadmisibil, ilegal, o încălcare, o încălcare a tratatelor și o, uh, o situație incomodă pentru toată lumea, mai ales pentru comisie care este gardian al tratatelor. Dar este și o lipsă de solidar- solidaritate. Fiindcă în momentul în care avem uh, deficit bugetar, uh, înseamnă că regiunile rămân fără bani, IMM-urile rămân fără bani și Consiliul cere statelor membre să reducă, să-și reducă deficitul uh, pentru a... Și, și după aceea după aceea acceptă acest buget care însă nu și nu plătește tot ce trebuie, fiindcă rămâne în continuare un deficit bugetar. Poate că așa se va reduce următorul și următorul CPM, fiindcă după mine, ce se întâmplă? Noi se mărește suma pe care, care rămâne restantă la finele anului din ce în ce mai mult. La... Asta înseamnă că în 2014 va trebui să plătim uh, angajamente asumate înainte și cu mult înainte. Iar asta înseamnă că noi, ce facem? Reducem cadrul financiar multianual, nu? Pentru 2014-2020. Iar întrebarea este, ce nivel vi se pare uh, tolerabil de, de transfer de la Uh, un cadru la altul. Și ce soluție politică putem avea pentru a evita, ce, propune are, ce propunere are Comisiei pentru a, pentru a evita astfel de probleme cu plățile care ne afectează pe toți la nivelul credibilității? Încă o întrebare. Sumele din cadrul uh, din CFM stabilite de uh, Consiliu și uh, Apoi, în ceea ce privește politicile pe care și le propune Comisia, în ceea ce privește Europa 2020, aveți impresia că se vor atinge obiectivele strategiei 2020 cu aceste sume și dacă nu se poate face acest lucru, atunci să nu dăm vina mai apoi pe strategie. Poate ar trebui să redefinim obiectivele și să obligăm Consiliul să să recunoască că cu aceste cu suma pe care suma care este prevăzută obiectivele pentru 2020 trebuie să fie revizuite. Apoi, în ce privește flexibilitatea, vreau să vă întreb dacă instrumentul de flexibilitate poate să fie majorat față de valoarea uh, pe care o are. Înainte era vorba de uh, 20 de milioane de miliarde de euro sau acum 400 de uh, mii anual. A, se poate se poate revizui acest instrument de flexibilitate? Se pot uh, se poate folosi uh, ca instrument uh, complementar bugetului anual, dacă e nevoie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, aveți, uh, vi, s-au adresat, vi s-au adresat foarte multe uh, întrebări. Uh, încercăm să nu vă răpim foarte mult din timp. substantial exchange of views. Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de păreri uh, foarte bogat. vreau să vă spun că cu multe rezerve politice am uh, i-am spus și domnului Lamasur că că este normal ca Parlamentul și Consiliul să fie în conflict uh, pe baza sumelor, dar acum apare un element nou încălcarea tratatului. Eu cred că încălcare este un termen prea greu. Îmi amintesc de experiența noastră din 2005-2006. Cred că la nivel procedural de această dată, Parlamentul a fost implicat mai din timp. Poate nu s-a răspuns tuturor așteptărilor, Dar uh, după modelul uh, președinției rotative pentru, iată când s-a întâmplat cu Ungaria și Polonia, a început să, să implicăm uh, Parlamentul în discuțiile după discuțiile Consiliului la nivel de, de, de șef de stat și de guvern. Concluziile la punctul 6 spun foarte clar că este vorba despre un mandat care deschide negocierile cu Parlamentul. Eu cred că nu e vorba de o încălcare a tratatului a modelului de cooperare, fiindcă în 2005 și 2006 nu se întâmpla asta, dar Problema este că se pune sub semnul întrebării conținutul codeciziei aici și cred că deasupra regulilor un element foarte important în coeziune, care depăs, de, pentru coeziune, pentru cercetare și dezvoltare, pentru agricultură, care depășește regulile, cum ar fi condițional, condiționalitatea macroeconomică, ecologizarea și toate aceste elemente de modernizare bugetară ar trebui să fie introduse în legislație, altfel nu există. Acest, aici intervine rolul Parlamentului. Un rol pe care, pe care și-l asumă și e acest lucru a fost uh, evidențiat. În ceea ce privește cadourile, probabil era singura posibilitate de a ajunge la, la unanimitate, dar cel puțin se, lucrurile se fac transparent. Uh, opinia publică are acces la aceste informații. Dar, dar aceste reguli de joc trebuie introduse în legislație, fiindcă altfel nu există. Iar aici intră în joc uh, Parlamentul European, foarte important. Ian Mulder um, a adresat o uh, întrebare care merge mână în mână cu întrebarea domnului Fernandez. Este vorba de uh, deficitul structural, celălalt aspect al încălcării. Dacă citești tratatul, articolul 310 se consfințește în tratat că nu putem cheltui mai mult decât primim. Deci, din, uh, acesta trebuie să fie principiul uh, bilanțier. Uh, același iar noi nu putem, noi nu putem să împrumutăm, să luăm credite, nu putem să facem, să acționăm astfel la nivelul deficitului, nu putem, noi nu avem aceeași situație ca gospodăriile care pot să facă acest lucru. Acum se vorbește despre deficit structural, uh, un nou termen, dar, uh, dar dacă citiți tratatul ne, ne, dăm seama, ne dăm seama că uh, l-am încălcat și dacă nu respectăm articolul 323 care spune că uh, Consiliul și Parlamentul trebuie să se asigure că Uniunea Europeană își uh, respectă angajamentele juridice, atunci uh, am încălcat tratatul dacă nu am respectat acest uh, articol. Și datorită bugetului rectificativ numărul 6 de anul trecut am reușit să uh, Uh, executăm uh, plățile necesare. Acum există și plăți întrerupte, bineînțeles, și uh, multe angajamente restante, dar mulțumit acestui buget rectificativ nu am încălcat tratatul. Există întârzieri, acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim și mulți dintre dumneavoastră manifestați îngrijorările în ceea ce privește prețul real, domnul Calvin, doamna Hauck, dar nu este vorba doar despre credibilitate, este vorba despre costuri suportate de statele membre, fiindcă uh, cer rambursare. Au fost unele uh, uh, întârzieri și uh, Italia, Spania au uh, suferit costuri reale, nu numai de credibilitate instituțională. Dar uh, dar cred că trebuie să, să ne aplicăm asupra acestei definiții, a ce înseamnă o încălcare și ce nu. Așa cum uh, a spus uh, Ala, nu, nu trebuie să ne lasăm noi răspunderea pentru bugetele viitoare, fiindcă noi o să dispărem. Mi-amintesc din 2005 și 2006 uh, și văd pe Ian, pe Utah Hawk, Ian Mulder, Alain Ramasur domn, și domnul Băghe, mi-amintesc că erau alături de mine la negocieri și iată, se pare că se, există un anumit proces de, re, de reciclare. Să le, să le spui asta legătorilor noștri. Dar e vorba de continuitate, într-adevăr, la nivel personal, la nivel individual. Era, era doar o încercare de a răspunde acestei uh, observații personale a lui Alan, dar problema și că, care se dezbate acum în Parlament este transparența. Sună foarte bine, într-adevăr, uh, și știți că delegațiile naționale vin echipate cu, cu aceste așa numite calculatoare. Și, uh, și în, afară de ce, în afară de uh, reguli, în afară, ei calculează ceea ce primesc acest Uh, cadou din, ca pe care l-au primit. Și, și asta pentru dezvoltarea rurală, scuzați. Asta s-a făcut la nivelul delegațiilor, uh, la nivelul delegațiilor, uh, fără să se știe care era situația generală. Cred că este vorba de nediscriminare, fiindcă Comisia nu nu furnizează cifre statelor membre. Este, după mine, o problemă foarte gravă. Dacă Parlamentul pe bună dreptate, și așa a spus, uh, așa a fost uh, Joseph Dole, a vorbit despre acest uh, fel de vânzătorii de covoare, uh, tocmeala aceasta, nu trebuie să intrăm noi la nivel interguvernamental, fiindcă aceasta este, bine, aceasta este strategia Parlamentului. Este foarte important ce înseamnă plus valoare. Mi-am la o, ultimele negocieri, era vorba despre programul Erasmus. Dimensiunea europeană era foarte vizibilă. Și asta este singurul și uh, sunteți singurul organ, uh, singura instituție europeană care uh, luptă pentru dimensiunea europeană. Să nu lăsăm deoparte tocmelile cu covare și așa mai departe. Este vorba despre... Uh, așa sunt negocierile, așa se desfășoară ele. Bun. Acesta este răspunsul meu ceea ce privește transparența. Noi nu uh, Uh, nu se oferă uh, cifre, se, calc- se fac niște calcule și toată lumea poate să facă calcule uh, pe baza acestor reguli, în cadouri. Singura excepție a fost dezvoltarea rurală pentru anumite delegații. Acum, um, domnul Lavia, Calfin, domnul Gariga, Utah Hawk și alții. Nu, unele nume sunt mai greu de pronunțat. A s-a referit la modul în care nu trebuie noi să otrăvim viitorul cu uh, moștenirea aceasta toxică. Da, aveți dreptate când spuneți că Bugetul rectificativ uh, este important, că dacă citim uh, rapoartele din anii trecuți, este vorba de, uh, de o abordare pas cu pas, de o săritură triplă, Croația și așa mai departe. Avem cifre care ne arată ce avem la dispoziție și care sunt solicitările pendinte care arată că este, sunt în interesul că este interesul Spaniei, Poloniei, Slovaciei și mai departe să fie rambursați. S-ar putea ca acest an să nu fie această strategie. În mod excepțional ar trebui să, să arătăm uh, că avem uh, angajamente restante uriașe, ceea ce statele membre știu. Și acum trebuie să vedem uh, ce facem cu această marjă de 11 miliarde de euro. dar e vorba de angajamente, nu putem să ne așteptăm la prea multe. Anul 2013 este un an greu pentru angajamente N plus 3, N plus 2. Prin uh, accelerarea uh, executării s-ar putea să nu să nu fie foarte tragică situația dacă avem o, o marjă reală pentru 2013, dar nu trebuie să o irosim, de fapt. La nivel tehnic, cea mai bună metodologie pentru a obține acest lucru ar fi... Aici ar fi vorba de o chestiune mai degrabă politică decât pur economică. Avem oricum angajamente interesante, raluri. Eu cred că nu este vorba neapărat de, de gal, decalaj între plăți și angajamente pe viitor. Știți care sunt statisticile, diferențele între angajamente și plăți în 2007, 2000, 2013, 2014, 2020? Nu este atât de mare, e 0,05, poate, poate puțin mai mare, dar conform estimărilor mele, ar trebui să avem uh, un volum mai mic de raluri în 2020, aproape 200 miliarde de euro, ceea ce e foarte mult, dar puțin mai puțin decât la finele acestui an. Dar fiind profilul uh, plăților și angajamentelor pentru acest an. Asta este o problemă. Nu este vorba de un deficit structural, este este vorba de un fel de îndatorare nu ne, noi, nu, noi nu ne putem permite un deficit, fiindcă nu putem să împrumutăm bani de la bănci, de pe pietrele de capital. Acest buget trebuie să fie uh, echilibrat. Cheltuielile trebuie să fie egale cu veniturile. Și încă un uh, aspect, mai am un minut. Flexibilitatea dacă are vreo semnătate sau nu. Eu am fost uh, sceptic în ceea ce privește această soluție. Domnul Gariga ne-a uh, reamintit că aceasta a fost poziția de la Sure, Comisia Sure. Da, E interesant să spunem că uh, o astfel de flexibilitate, cum ați văzut în, dia, în diapozitive mai devreme, plafoanele pe 2013 ar fi cu 50 de miliarde de euro mai eh, ridicate cu cu această flexibilitate vrem să nu, să nu se piardă niciun ban din nivelul acesta de plăți pentru viitor posibil. Dacă luăm bugetele de executare între 2007-2013 și, a, și acordurile interguvernamentale plus flexibilitate, situația nu este atât de tragică, dar cu această condiție foarte importantă, și anume să existe flexibilitate, flexibilitate deplină. Altfel, uh, o să vă spun că uh, nu o să fie prea plăcut să fii comisar pentru uh, buget pe viitor. Dar cred că am răspuns la sfârșit întrebării domnului Alfonsi și Utah. Întrebarea și a lui Ian Mulder, dacă sunt eu optimist cu privire la banii noi, fondurile noi, acest fresh money, E ușor să, com, să convici Consiliul cu uh, cifre puternice, dar trebuie să așteptăm până, la, până luna octombrie înseamnă acest lucru. Și anul acesta trebuie să ne mișcăm mai rapid, în mod excepțional și să spunem foarte clar care sunt nevoile uh, reale și să ne uh, bazăm pe previziuni, nu pe decalaj între, între solicitări de plată și angajamente. Anul acesta cred că ar trebui să accelerăm lucrurile. Avem uh, angajamente restante, avem probleme de flux de numerar și nu putem să, in, să, să otrăvim uh, noile perspective financiare. Vă mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc, domnule comisar. Două aspecte, dacă îmi permiteți. În primul rând, înțelegem foarte bine că în ceea ce este bugetul rectificativ 6, uh, veți prezenta o propunere în curând, pentru 2012. Domnul comisar, se discută acest lucru și mulți dintre dumneavoastră uh, a spus că doriți mai mult decât 2,6 uh, miliarde, deci un buget mai mare care, uh, și care să arate foarte clar care sunt nevoile. Am dorit să ascult și părerea dumneavoastră am luat notă de pozițiile raportorilor, dar nu e neapărat uh, salam, poate încărnat. Domnul președinte, sunt două probleme diferite aici. Și aici devin purtător de cuvânt al președintelui Schulz, fiindcă mi-amintesc ce s-a spus limpede după negocieri interne foarte lungi la Parlamentul European cu privire la votul bugetului 2013 în legătură cu bugetul rectificativ 6 pentru 2012. Considerăm că anul 2012 trebuie să fie să beneficieze de acești fresh money, fonduri noi, la începutul anului acesta. Dacă dumneavoastră propuneți ca uh, în loc de 15 martie 2,6 2,6 miliarde, veni mai târziu cu o sumă mult mai mare, 16 miliarde. Da, mai, mai vedem, dar, dar domnul Schulz uh, va fi neînduplecat aici. Și domnule comisar, vreau să vă spun un lucru foarte important. În momentul în care Comisia pentru Bugete la Parlamentul European solicită un lucru și spune de ce are nevoie de asta, trebuie să fie examinată această solicitare îndeaproape. Și dumneavoastră ne spuneți, aveți pe deplină dreptate, da. Uh, într-o astfel de negociere, rolul Parlamentului față de Consiliu este să aducă dimensiunea europeană, iar Consiliul, în ceea ce privește bugetul, apleacă urechea interesele naționale. Da, dar acum fiecare dintre membrii noștri primește telefoane din capitală și sau de la reprezentanța permanentă. Uh, care îi spune neoficial vă spun că noi suntem adevăratul câștigător al negocierilor, am cifrele, dar să nu le dați nimănui, fiindcă nu trebuie să stârnim gelozie și dacă vă opuneți acestui compromis care este un, un succes pentru noi, atunci dumneavoastră sunteți un rău, mă rog, cetățean și așa mai departe. Bun. Uh, și profită și se joacă cu această obscuritate, cu aceste informații pe care le au sau pe care, și pe care nu vor să le dea sau pe care nu le au și se prefac că le au. Ori uh, jucăm toți acest joc al obscurității și atunci Parlamentul uh, va propune vot secret. Îngrozitor. Vom hotărâ bugetul european pe șapte ani într-un secret într-un secret absolut, în obscuritate. Noi trebuie, pe de altă parte, noi trebuie să asigurăm transparența. Deci, toate cifrele disponibile, sau dacă nu sunt cifre, atunci modul de calcul uh, ușor care să permită fiecăruia să aibă același nivel de informare. Iată, în ceea ce privește politice, iată, în ceea ce privește statele membre, ce înseamnă Consiliul European de pe 8 februarie. Sau, sau, să dezmintă o dezmințire din partea Comisiei Europene sau ambele. Comisia Europeană să spună iată ce am negociat, iată care sunt aspectele pe care le-am negociat, iată ce înseamnă uh, traducerea în cifre defalcate pe țara a rezultatelor Consiliului European din 8 februarie. Restul nu se bazează pe nimic. Dacă unii pretind că au cifre mai exacte, atunci treaba lor. Dar Comisia Europeană uh, nu interpretează lucrurile în acest fel. Asta n-ar fi de mare ajutor. Mulțumesc foarte mult. Uh, vă dăm voie să plecați acum și mă retrag și eu. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Stimate colegi, stimați colegi, continuăm pentru a nu depăși ora prevăzută pentru ședința noastră și acum trecem la voturi. Cred că trebuie să uh, verificăm dacă funcționează aparatele de vot. Dragă Monica, dragă An, vă rog, întrerupeți discuțiile ca să putem trece la vot. Wir stimmen jetzt unsere guidelines ab. Iar acum liniile directoare pentru anul viitor. Nu știm dacă după aceea vor fi și respectate sau nu. O să vedem în legătură cu aliniatul 1. Amenantul 5. Raportoarea este împotrivă. Cine votează pentru? 3. 4. 4. Cine este împotrivă? Mai mulți. Deci se respinge. Amendamentul 6. Există și un amendament oral. Se găsește în text. Amendamentul oral numărul 4 ține seama de concluziile Consiliului European din 8 februarie referitor la următorul CFM și insistă ca în cazul în care Parlamentul European să nu și fi acordat uh, a, acordul, atunci să se țină seama de către Comisie de propunerile Parlamentului și pentru perioada 2014-2020 și dacă nu să se revină la prevederile uh, articolului 312 punctul 4 din tratat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 7, 8, 9, 10 devin caduce. Amendamentul 11. Cine este pentru? verificăm electronic Bun, cine nu are cartela, vom număra imediat. Dacă a votat toată lumea, 13 pentru 16 împotrivă, plus cei trei care nu au cartela de vot la ei, dar care sunt împotrivă și ca atare se respinge. Aliniatul 2, amendamentul 12, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 13 este compatibil cu numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 16. Pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Numărul 17. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul 22, de asemenea, cu un amendament oral, dar care a fost prezentat și înscris. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Există propunerea de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. numărul 19 există o a doua parte care poate fi o completare la propunerea de compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 6, amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Treizeci și trei caduc. Numărul treizeci și doi. Compatibil. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Le-am 33 de cadu, compromisul numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8, amendamentul 39, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinia, amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41. Nu, nu este caduc. 39 nu a fost adoptat, cel puțin așa arată lista mea. Deci, amendamentul 41, voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Deci chiar împotriva voinței raportoarei se adoptă. Aliniatul 9 Amendamentul 42 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cincizeci doi. Aliniatul 11A, nou, amendamentul 52, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 53 la alineatul 12 ca o completare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 în două părți, da. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Au fost adoptate ambele părți. Compromisul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la aliniatul 15, amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 66, amendamentul 66, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 16, amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Numărul 69. Cine este pentru? Ca o completare. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, numărul 71. Nu, este caduc. Bun, așa este. 72 și Monica Holmeier are un amendament oral. Mulțumesc, doamnă președintă. Era o greșeală și o ambiguitate de aceea am anulat cuvântul dual și am spune în legătură cu introducerea um, unui sistem educațional integrat care să combine practica cu educația vocațională. Aceasta este explicația pentru dual. Da, și în Germania, spune președinte, este vorba despre uh, o educație în sistem dual. Cu această modificare propusă, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Se adoptă. Iar acum, partea a doua, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 18, numărul 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 78. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge de asemenea. Aliniatul 18A9, amendamentul 80, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 18B9, amendamentul 81, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 19, amendamentul 82, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Este un amendament retras. Alineatul 20, amendamentul 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 85 retras. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina următoare și ajungem la aliniatul 21 B9, amendamentul 95. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aceea urmează un amendament retras. Aliniatul 22, amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 99 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 100 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 105 cu amendament oral care este predat și înscris. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 S-a, dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, două abțineri, 4 împotrivă și Alexander votează pentru. Bun. Mai este cineva care nu are cartelă și dorește să ne spună cum votează? Nu. Deci 26 pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. Sincere felicitări și îmi exprim speranța că vom putea să impunem aceste linii directoare. Now we have what to do. Ah, Wir haben noch eine Abstimmung. Mai avem un vot. Cu privire la pescuit. E vorba de acordul în domeniul pescuitului cu Republica Mauritius. Există un singur vot. Trecem direct la Vot electronic. Așadar, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Voi citi, și, voi uh, număra și la final. Deci votul s-a încheiat. 27 plus 1 plus 1, 29 pentru, două voturi împotrivă, nicio abținere. Deci, încă o dată, 90, 29 la 2 la 0. Acum va trebui să votăm și un transfer. Eu nu am niciun document în față, dar știu că răspunde Derek. Da, voi fi foarte succint. Cred că este o cerere necontroversată, provine din partea Curții de Conturi, care vrea un transfer de 105 de, mii uh, de euro de la o linie pentru clădiri la una administrativă. Este vorba de uh, costurile, transferul unor costuri de închiriere în, uh, pentru costurile care, unei clădiri care a fost uh, cumpărate. Deci astfel se fac uh, economii cu chirile pe viitor. Cred că nu e o chestiune controversată. Mulțumesc. Cred că nici specialista noastră pentru clădiri nu are nimic împotrivă. Cine dorește să dea curs recomandării raportorului, uh, rog, ridicați mână. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci se adoptă cu un vot împotrivă și o abținere și mulți uh, colegi care nu au mai avut suficientă energie să-și ridice mâna. Atunci vă propun să trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba aici de programul de cercetare pentru proiectul ITER. domnul Tolvolțăn. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de această ocazie pentru a vă prezenta proiectul meu preliminar și subliniez preliminar în ceea ce privește finanțarea ITER. Tema se leagă în mod direct de negocierile pe marginea CFM, așadar lucrurile trebuie privite în contextul discuțiilor noastre de astăzi. E vorba aici de patru obiective politice, de a reafirma angajamentul UE pentru ITER și fuziune și de a garanta finanțare suficientă în următoarele în următorul cadru financiar multianual. Îmi cer scuze, intervine președinta. Avem nevoie de liniște pentru că altfel e un efort mult mai mare pentru toată lumea. Nils. Mulțumesc pentru a proteja alte programe de cercetare de la uh, titlul 1 de depășirea uh, costurilor uh, de către ITER prin rezervarea și destinarea clară a acestor fonduri. Apoi, uh, stabilirea unui plafon și patru protejarea unității bugetului UE. În ceea ce privește propunerea europeană Europeană de a veni cu un amendament. Acesta se referă la amendamentul numărul 1. Propun ca cei 2,7 miliarde să fie sume suplimentare față de valoarea din CFM, conform celor propuse de Consiliu în 2008. Orice costuri suplimentare ar trebui finanțate prin resurse suplimentare. Este vorba de amendamentele 4, 5 și 7 aici. În ceea ce privește uh, costurile, se propune și aici un amendament, adăugarea unor măsuri pentru a asigura controlul riscurilor, amendamentul nou în ceea ce privește influența Parlamentului European, în ceea ce privește prerogativele Parlamentului European ca o ramură a autorității bugetare, um, trebuie să reținem că există un amendament 3 în această privință. În ceea ce privește unitatea bugetului UE, propun că re- să respingem propunerea Comisiei de a finanța ITER prin venituri uh, alocate extern și prin uh, preluarea uh, fondurilor necesare din resursele proprii ale Uniunii, amendamentele 4 și 8. Întrebarea e cum anume ar trebui să Uh, delimităm uh, aceste fonduri pentru ITER pentru a proteja celelalte programe de cercetare. Ar trebui ca aceste fonduri să fie delimitate în cadrul uh, plafonului pentru uh, cercetare și dezvoltare sau în afara acestui uh, plafon. Vă explic care sunt alternativele. Un subplafon plafon în interiorul titlului 1 este prima alternativă. Așadar, dacă uh, se află în interiorul titlului 1 și își depășește costurile, ceea ce se poate întâmpla, acestea ar trebui echilibrate prin transferuri de, din interiorul acestui titlu, așa cum s-a procedat și data trecută. Totuși, printr-un acord politic cu Consiliu, ITER ar putea fi delimitat clar uh, printr-o uh, subvenție în interiorul acestui titlu 1A. Acestea ar proteja celelalte programe de cercetare uh, și beneficiul acestei abordări este că corespunde celor convenite de Consiliu pe 8 februarie și elimină astfel un conflict din interiorul negocierilor pentru CFM. Dezavantajul este că lipsesc, lipsește protecția juridică și e foarte dificil uh, să găsim o argumentație pentru cei 2,7 miliarde ca bani suplimentar. În al doi, a doua variantă, în afara plafonului, dacă optăm pentru această variantă, cum propune Comisia, costurile pot ar putea fi acoperite prin fonduri suplimentare sau prin realocări. Aceste realocări ar putea veni din toate titlurile și nu doar de la 1A. Acest model de delimitare pentru ITER ar fi mai puternic și ar constitui o alternativă mai credibilă dacă dorim să solicităm finanțare suplimentară pentru ITER. Dați fiind faptul că este vorba de un text legislativ, suntem obligați să alegem una dintre aceste alternative. Și voi încerca să am o atitudine mai de profesor. Vă rog să mă iertați, dar va trebui să decidem. Să vedem pentru ce optăm. În proiectul meu preliminar am ales să mențin uh, poziția adoptată de Parlament în uh, octombrie anul trecut în ceea ce privește CFM prin uh, E vorba de amendamentele 3, 4, 5 și 7 prin finanțarea în afara bugetului UE. Totuși, uh, trebuie să ținem cont și de realitatea că Consiliul a decis să introducă ITER în interiorul titlului 1A, dar fără a-l delimita. Pârghile noastre de a împinge ITER uh, până la urmă în afara acestui titlu sunt destul de limitate Trebuie să ținem cont și de asta. Trebuie să ne întrebăm care alternative uh, sunt mai realiste pentru a încerca să uh, mutăm în afară uh, ITER sau să încercăm oarecum să creăm un suplafon în interiorul titlului 1A vă adresez dumneavoastră, dragi colegi, această întrebare și uh, sunt dispus să îmi revizuiesc propunerea în conformitate cu voința Comisiei. Mulțumesc! Da, am înțeles care sunt alternativele, ce dorim să discutăm. Există opinii în acest sens din partea colegilor. François. Euh, În termeni generali, uh, considerăm că este un proiect care nu are perspectiva prea amplă și aduce cu sine riscuri de mediu. Totuși, această propunere care uh, această propunere are de a Uh, scoate ITER din afara cadrului financiar este o propunere pe care o vom susține. Ia, Dan Maria Cavallo. Bun, Maria Cavallo. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în calitate de raportor din umbră pentru PPE, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă și pentru deschiderea de care a dat dovadă în uh, disponibilitatea de a discuta avizul dânsului cu alții. Aș dori să subliniez cinci puncte. În primul rând, ITER este un proiect important, cel mai mare proiect de cooperare internațională condus de Europa, implicând centre de cercetare, universități, companii, cu o importanță majoră pentru dezvoltarea cercetării științifice și pentru găsirea de noi soluții în domeniul energetic. În al doilea rând, aș dori să subliniez și faptul că faptul că concluziile Consiliului corespund sumelor propuse de comisie, e vorba de 2,707 milioane euro, deci 2707 milioane euro, vă atrag atenția asupra faptului că e o chestiune îngrijorătoare. ITER reprezintă un acord internațional, iar un acord internațional pentru o astfel de perioadă 2014-2020 și pentru această perioadă angajamentul internațional al UE este de 4 miliarde. În Comisia ITRE am întrebat serviciile juridice și Comisia și acestea au confirmat ceea ce bănuiam și anume că Există acest acord internațional în care se stipulează că trebuie să ne respectăm acest angajament. angajament. Iată, deci, un um, deficit aici. Va trebui să vedem um, cum um, îl vom acoperi. În al treilea rând, înțeleg că raportorul reflectă în opinia sa uh, Uh, poziția din raportul interimar în ceea ce privește CFM, în care se dorește uh, plasarea internă afara CFM și deasupra plafonului acestuia, protejând astfel celelalte programe de cercetare UE din categoria 1A. În principal este vorba de programul Orizont 2020, pentru Așadar, Credem de asemenea că ar trebui să urmărim uh, și viitoarele negocieri pe marginea CFM pentru a lua o decizie finală în acest sens. În al patrulea rând, doresc să vă atrag atenția asupra numeroselor probleme de gestiune care s-au întâmplat în trecut. Este important să se asigure o gestiune financiară solidă pentru a nu se mai uh, înregistrat depășiri și aș dori să menționez că este un punct important pentru noi acest lucru. Sunt de acord cu domnul raportor și resubliniez faptul că Parlamentul European are un rol important de jucat prin supervizarea și controlarea elaborării programului pentru a evita depășirea costurilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Ivailu acum? Mulțumesc, uh, foarte succint. Vreau să spun că în ansamblu susținem ceea ce sugerează colegul nostru. Poate că ar trebui să ne gândim puțin mai mult unde anume să plasăm ITER, pentru că dacă avem nevoie de aceeași procedură, cred că ar fi mai bine să se mențină la titlu 1A, pentru că Astfel, uh, se reflectă mai bine unitatea bugetului. Apoi, de asemenea, trebuie să existe garanția că nu se vor uh, lua fonduri de la Orizont 2020 sau de la celelalte programe. Cred că cel mai uh, bun loc pentru ITER este în cadrul CFM și în cadrul bugetului la titlu 1A. Astfel putem adopta aceeași procedură și la Parlament. Uh, Cred că ideea generală este bună de a proteja celelalte uh, fonduri pentru cercetare și dezvoltare. Mulțumesc. În principiu, nici nu ar trebui să fie ceva de obiectat. Dacă păstrăm ITER la titlu 1A sau într-o subcategorie acolo, dar un lucru este de asemenea clar. Acest lucru depinde și de progresele noastre în cadrul negocierilor, pentru că cu ceea ce ne propune Consiliul acum, atât pentru categoria 1A per ansamblu, cât și pentru ITER, nu o să facem față. Sigur, dacă suntem în măsură să negociem cu Consiliu pentru a primi mai mult și apoi să facem această delimitare și protejare foarte bine. Dar Maria spunea că lucrurile depind uh, unele de altele. Pe 28 martie va trebui să votăm. Deci va trebui să discutăm încă o dată uh, acest aviz, îmi cer scuze, pe 28, pe 6 e termenul de înaintare a amendamentelor și apoi va trebui să votăm. Însă până atunci va trebui să luăm o decizie cu privire la ceea ce dorim să facem, ceea ce ar presupune că până pe 6 martie am ști care va fi rezultatul uh, negocierilor noastre cu Consiliul. Aici nu pot decât să apelez la diferitele grupuri politice să se gândească ce anume este de făcut astfel încât colegul nostru să poată include acest lucru deja în raportul dânsului și are dreptate. Nu putem uh, să spunem fie asta, fie cealaltă, pentru că, de fapt, ne propunem totuși să facem legislație aici. Dacă nu mai există și alte intervenții, atunci... Numărul 10 a fost amânat. Trecem iarăși la pește, dar nu la vot și la discuții. Mai avem alte două acorduri de parteneriat în sectorul pescuitului. Uneori nici nu vreau să le numesc acorduri de parteneriat pentru că am o atitudine oarecum critică vis-a-vis -vis de uh, acest, uh, aceste acorduri. Eu vreau să le tratez împreună, pentru că sunt similare. Deci, acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Republica Madagascar, primul și cu Mauritania, cel de-al doilea. Să ascultăm introducerea raportorului. Second, c'est la Mauritanie, euh, cher président. Mauritania. Mauritius a fost la vot, acum Mauritania pentru al doilea raport. Avem două acorduri de pescuit pe care o să le prezint împreună rapid nu sunt de aceeași uh, amploare, uh, fiindcă diferențele sunt semnificative la nivelul uh, sumelor. Cu Madagascarul nu avem probleme în ceea ce privește pescuitul, prezervarea resurselor și calitatea acordurilor încheiate. Problemele ar apărea, aș spune eu, în ceea ce privește reglementarea cheltuielilor la ora actuală cu Madagascarul Există o procedură de, de suspendare a asistenței pentru dezvoltare hotărâtă de Consiliu din cauza loviturii de stat și din cauza condițiilor grave, suficient de grave pentru a duce la această hotărâre a Consiliului. Acum uh, ne dăm seama că criza politică din Madag- Madagascar uh, este pe drum de soluționare și uh, există perspectiva alegerilor planificate, care par credibile și care ar putea restabili democrația pe această insulă mare. Dar o decizie pozitivă astăzi ar însemna că validăm o procedură, că stabilim un precedent, ar însemna că spunem că în momentul în care condițiile juridice nu sunt întrunite, chiar dacă nu sunt întrunite, noi totuși luăm decizii pozitive. Propunerea făcută, care a fost retranscrisă sumar în acest aviz este aceea unui aviz negativ până în momentul în care se uh, va valida evoluția pozitivă a situației în Madagascar. Consecințele nu vor fi prea importante, fiindcă aici suntem consultați spre aprobare. Aceste acorduri sunt deja semnate și sunt deja în funcțiune. Au fost deja demarate. Uh, așa cum uh, s-a întâmplat și până acum, nu se va aduce atingere niciun fel la nivelul finanțării care este acordată, dar uh, am putea să uh, transmitem un mesaj de principiu în ceea ce privește respectarea cadrului juridic și uh, a unei situații reglementare din punct de vedere juridic care trebuie să însoțească orice acord. Acum, în ceea ce privește Mauritania, este vorba despre un uh, acord foarte important, un volum foarte important pentru țară, o parte considerabilă a bugetului este marcat aici de compensarea financiară acordată și uh, la fel de important este pentru Uniunea Europeană, mai ales pentru o parte cea mai apropiată a Uniunii Europene, dat fiind uh, că aceste ape sunt foarte bogate în resurse haleutice. Uh, cifrele au scăzut față de perioada anterioară, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, suntem foarte atenți resursele de pește și dorim să le conservăm și asta mai înseamnă că pescuitul local uh, Uh, încearcă să aibă mai, mal, mai mare grijă în ceea ce privește resursele de pește naționale. Evoluții pozitive, acordul se referă la o sumă scăzută în ceea ce privește cooperarea, fiindcă ne-am dat seama că Mauritania se, se confruntă cu unele greutăți în ceea ce privește derularea programelor, dar există dovezi de, de, de bunăvoință și vă propun să adoptăm acest al doilea acord. Jean-Louis. În ceea ce privește Mauritania, protocolul cu Mauritania a fost negociat și semnat în conformitate cu mandatul de negociere a Consiliului și rezoluției Parlamentului și întrunește condițiile de bază în ceea ce privește negocierea de către Comisie, dar aș dori să subliniez un aspect ce mi se pare important, care se referă la interdicția um, în uh, interdicția pescuitelor, pescuitului de cefalopod, cefalopode Uh, de, de caracatiță în apele uh, Mauritaniei, ceea ce a dus, uh, ceea ce vizează mai ales Spania și a dus la o rată ridicată a șomajului în domeniul pescuitului în Spania, pentru a, trebuie să ne dăm seama că nu există un, un sistem de despăgubire aici și trebuie să analizăm acest acord și să fim atenți la faptul că acest protocol nu va putea fi negociat. Vreau să întreb de ce Parlamentul European ce, care este rolul nostru în, acest, în cadrul acestui protocol. Apoi, în ceea ce privește Madagascarul, sunt de acord cu ce spune raportorul nostru. Dacă ne-am pronunța pozitiv asupra unui raport bugetar uh, și uh, raportorul de la DV este de, uh, pe aceeași lungime de undă, cred că nu, cred că nu există probleme și uh, trebuie să, și putem să fim de acord cu poziția pe care ne-o, ne propune domnul raportor. Este o abordare tactică bună. Salvador, ai cuvântul. Mulțumesc, da. Madagascar. Grupul nostru este de părere că nu ar trebui să votăm, ar trebui să mai amânăm votul. Fiindcă această propunere va fi înaintată și la Comisia pentru Pescuit. Ar trebui să, să așteptăm cel puțin uh, alegerile din luna mai din Madagascar. Nu trebuie să ne grăbim, suntem cu toții de acord. Aceasta este recomandarea noastră. care coincide poziției Comisiei Pesc pentru Pescuit. Deci amânare. Acum, în ceea ce privește Mauritania, nu sunt de acord cu domnul raportor. Acordul de pescuit este poate cel mai costisitor acord de pescuit al uh, Uniunii Europene. Și dacă ne uităm la ce câștigăm noi, mm, colegul nostru socialist a vorbit despre o problemă anume. Poate ar trebui să mai revizuim lucrurile. Dar trebuie deja să plătim pentru protocol, fiindcă am angajat plăți în conformitate cu acest protocol, dar dar uh, eu sunt de acord cu uh, avizul Comisiei de Pescuit, care nu dorește acest acord. Vor vota împotriva, au votat deja împotriva. Iar noi, ca grup, vom înainta un amendament pentru a vota împotriva acestei părți anume a acordului, unde nu există angajament încă. Well, thank you, Chair. First of all, I think the election... Mulțumesc, doamna președinte. Alegerile în Madagascar vor avea loc pe 8 mai, peste puțin timp, și dacă lucrurile merg cum trebuie, vom da undă verde fără probleme. Apoi, în ceea ce privește Mauritania, chestiunea este interesantă, fiindcă noi suntem de părere că este vorba despre un acord cu o țară în curs de dezvoltare, așa cum trebuie să fie un acord cu o țară în curs de dezvoltare. Iar dacă noi, europenii, am pescuit prea multe caracatițe în această regiune și asta nu ne permite să continuăm așa pe viitor, înseamnă că am registrat progres în ceea ce privește relațiile noastre cu alte țări. Chiar dacă Chiar dacă nu suntem de acord în ceea ce privește ITER, uite, aici suntem pe aceeași lungime de undă. Mulțumesc. Iar acum uh, o eurodeputată care nu are acces la mare. Dar nu, pentru noi marea este lacul uh, Kim, Kimze. Totuși, din uh, din punctul de vedere al unui membru al Comisiei pentru Buget, vreau să mă pronunț că și în acordul cu Mauretania văd un pas pozitiv Cred că trebuie să luăm în serios asistența noastră pentru dezvoltare, relațiile noastre cu țările în curs de dezvoltare și trebuie să ne gândim uh, cum trebuie să procedăm atunci când pescuim noi uh, în apele de coastă ale statelor în curs de dezvoltare. Deci, eu cred că sunt mai degrabă susținătoare a raportorului decât uh, de părerea celor doi colegi uh, ale căror îngrijorări specifice de acasă le înțeleg. Deci, uh, știți că și colegul Höckmark a spus în grupul nostru politic că am avut odată uh, mulți pești și puțin pescari, după aceea puțin pești și mulți pescari, acum avem puțin pești și puțin pescari. Deci, um, eu cred că um, noi nu trebuie să pescuim în detrimentul altora și trebuie să analizăm lucrurile cu mare precauție. Mulțumesc foarte mult. În ce privește punctul nostru de vedere, lucrurile funcționează într-un fel paralel, dar am înțeles bine acum că în ce privește Madagascarul avem aceeași succesiune, deci mâine la ora 10 ă, este termenul de depunere a amendamentelor, pe 4 martie vom vota pentru că pe 20 martie se votează în Comisia pentru Pescuit. Iar în ce privește Mauretania, înțeleg că termenele sunt aceleași. Bun. Deci, atunci suntem informați. Deci, încă nu am prins peștele, nu l-am mâncat, dar am ajuns la finalul ordinii de zi și uh, acum să vedem dacă cineva va avea pește la cină. Eu n-am apucat să mănânc astăzi la prânz. Gut. Ein schönen Abend noch. O seară frumoasă tuturor, la revedere!